Please, can I ask the press to, to finish their job and let us start, please? Președintele, am să rog uh, presa să își termine treaba și să ne lase să începem. Vă dau 15 secunde și după aceea chiar trebuie să începem. Start! I would uh, like to ask, uh... Aș dori să îi rog uh, pe cei care participă să nu ocupe locurile marcate pentru alte persoane. Aceste, această ședință poate să fie ascultată uh, dintr-o altă sală de ascultare și pe uh, internet. O să rog frumos presa să părăsească sala. Vă rog să nu vă așezați în fața membrilor comisiei. Vă rog, uh, trebuie să începem audierea. Așadar, bună ziua tuturor. În primul rând, doresc uh, să îl salut pe comisarul desemnat, uh, Jonathan Hill, în această audiere în Comisia ECON. După cum știți, scopul acestei audieri este să permită Parlamentul să-și exercite dreptul consițit prin tratat pentru a vota uh, asupra colegiului și să ajute Uh, comisia să evalueze dacă comisarul desemnat este calificat să fie membru al colegiului și să-și îndeplinească uh, responsabilitățile care i-au fost atribuite. Aș vrea să vă reamintesc că în conformitate cu regulamentul de procedură, uh, regula 16, Parlamentul evaluează comisarul desemnat pe baza competențelor generale, angajamentelor personale, independența personală, personală și evaluează de asemenea și cunoașterea uh, portofoliului, uh, aptitudinile de comunicare, uh, prioritățile și contribuțiile la realizarea agendei strategice a Comisiei. Aș dori să reamintesc că înainte de audiere, comisarul desemnat a răspuns în scris Uh, la un uh, chestionar pregătit, iar uh, răspunsurile în scris au fost distribuite membrilor comisiei în toate limbile. În conformitate cu procedura aplicabilă, candidatul a pus și o declarație de interese și a spus că nu are Uh, nu există uh, obiecțiuni la această declarație de interese. Și acum dați-mi voie să vă explic uh, structura dezbaterii. Comisarul desemnat va face o declarație orală de 15 minute maximum. Va avea la sfârșit 5 minute pentru o declarație de final și după declarația uh, Uh, de la început. Vor urma 45 de uh, întrebări din partea membrilor cu 3 minute, uh, o minu un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Prima rundă de întrebări va fi adresată de reprezentanții grupurilor politice și de neînscriși. Membrii comisiei sunt uh, rugați să uh, respecte uh, acest slot de 3 minute. Dacă se depășește timpul, voi lua microfonul membrilor sau comisarului desemnat. Interpretarea se face în 23 de limbi și toți vorbitorii pot să-și folosească limba maternă. De asemenea, reamintesc celor care au cuvântul că trebuie să păstreze un ritm al discursului normal pentru a putea permite o interpretare adecvată. Așa cum am spus, ședința este transmisă pe internet și se poate accesa și o înregistrare video pe site-ul Parlamentului a acestei audieri. Uh, înainte de a da cuvântul comisarului desemnat, aș vrea să reamintesc tuturor astăzi aici că sarcina pe care trebuie să o exercităm, să o realizăm astăzi aici este foarte importantă integritatea piețelor, uh, eficiență, Uh, sunt obiective, printre obiectivele agendei um, acestui portofoliu, finalizarea reformei uh, financiare, uh, proiectarea Uniunii uh, de Capital uh, pentru a permite accesul la finanțare și investiții, obiective majore. Și suntem cât se poate de interesați să auzim care este punctul de vedere al comisarului desemnat pe aceste probleme. Vă rog, uh, domnule comisar desemnat.